Dámy a pánové, pokračujeme v dalším jednání. Doamnelor și domnilor, vom continua cu ordinea noastră de zi. Este vorba de raportul domnului Tăcheș referitor la modernizarea sistemelor de învățământ superior din Europa. Aveți patru minute, domnule raportor. Apologize for being late. Îmi cer scuze pentru întârziere, domnule președinte, însă însă pe uh, ecran eram prevăzut cu 10 minute mai târziu. Voi continua în uh, maghiară. Domnule președinte, dragi colegi, dragi colege, este o mare onoare pentru mine să pot să vă vorbesc despre modernizarea sistemelor de învățământ superior din Europa. Este o onoare faptul și că am putut uh, fi drept, uh, de, am putut fi raportor pentru acest raport. Mulțumesc uh, colegilor uh, din comisii, mulțumesc raportorilor din umbră. Aș dori să mulțumesc și uh, Comisiei pentru Drepturile Femeilor, Comisiei Regii, Comisiei Cult, Asociației Universita Universităților Europene, unor asociații care m-au ajutat. Uh, mulțumesc tuturor pentru co colaborare, pentru că numai cu ajutorul lor am reușit să elaborez acest raport. Sarcina raportorului este importantă și este o provocare în acest dosar pentru că eu vin din fostul bloc de est, dintr-o țară care a devenit un stat membru numai de curând, fiind din România, un stat în care dictatura totalitară nu a permis crearea unui sistem universitar democratic. Autonomia universitară nu era luată deloc în considerare, întregul sistem universitar era supus obiectivelor ideologice și politice. Și, pe bună dreptate, putem constata că țările din fostul bloc comunist, care de curând au aderat la Uniunea Europeană, au nevoie și cu atât mai mult de această modernizare a învățământului superior. Pe de o parte, asta ar însemna continuarea democratizării începute în 1989. Este vorba și de un proces de procesare a trecutului. Este vorba însă și de o, un proces de recuperare. Dorim să ne apropiem de țările occidentale și asta și în domeniul învățământului Uh, superior și în cadrul spațiului european al învățământului superior. Au existat foarte multe amendamente și asta ne arată că în momente de criză uh, sistemul de învățământ superior trebuie să fie modernizat. Raportul meu se ocupă uh, și se preocupă de modernizarea sistemelor, un, sistemului universitar și prevede și provocările cu care ne confruntăm în acest domeniu. Este vorba de o criză economică, de lipsuri bugetare, există o presiune și din, prin faptul că numărul șomerilor crește, avem de-a face și cu o criză demografică. Întregul uh, sistem Um, de învățământ superior european are interese comune și modernizarea sa nu poate fi obținută decât la nivel european. Sistemul de învățământ superior joacă un rol foarte important în promovarea unei societăți inclusive. Raportul Susține de asemenea că este important ca universitățile să coopereze cu partenerii externi, cu autoritățile locale, cu cetățenii, cu, toți, uh, cu toate părțile interesate, cu grupurile dezavantajate. Universitățile trebuie să ofere tuturor uh, garanția că au acces la învățământul superior, indiferent din ce uh, pătură socială vin la Parlament și în întreaga, în întreaga Uniune Europeană suntem împotriva discriminării, uh, sprijinim uh, multilingvismul, iar uh, raportul face apel la toate statele membre să protejeze și să promoveze minoritățile etnice și lingvistice, să sprijine universitățile care promovează uh, minoritățile. Permiteți-mi să închei uh, raportul și uh, intervenția referindu-mă la tineri. În multe țări, în, în țările postcomuniste, uh, printre altele, șomajul în rândul tinerilor este unul foarte ridicat. Iar noi sperăm ca politicile europene împreună cu raportul Berlinger din, de curând uh, și cu raportul meu și cu alte rapoarte să contribuie la atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020, astfel încât uh, tinerii Europei să-și poată câștiga pâinea. Vă mulțumim. V-ați depășit timpul de vorbire cu un minut. Acum deschid procedura intervențiilor spontane. Avem 12 vorbitori înscriși la cuvânt. Dacă vă respectați timpul de intervenție, voi putea da cuvântul tuturor, având în vedere că ați venit atât de târziu în plen. Însă am să vă rog să fiți cât de succinți posibil. Vă mulțumesc. Primul vorbitor, domnul Sver. Spoštovani gospod predsednik, kolegice <clears throat> Stimate domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, mulțumesc raportorului domnului Tăcheș pentru acest raport excelent. Este, într-adevăr, un raport foarte bun și este o dovadă în plus pentru eforturile Uniunii Europene în vederea modernizării sistemului de învățământ superior în Uniunea Europeană. Universitățile în Europa au fost mereu o sursă a progresului și un leagăn al valorilor și așa trebuie să rămână și pe viitor. Dacă vorbim despre cea de-a treia generație a universităților, um, universitățile trebuie să se deschidă mai departe, iar economiile, așa cum spune și domnul Tăcăș, trebuie să, de, să creeze o coaliție a uh, cunoștințelor. De asemenea, și economia trebuie să contribuie la aceasta, trebuie să spună care sunt competențele și care sunt cunoștințele de care are nevoie, astfel cât universitățile să-și adapteze programele de studiu. Numai așa putem realiza o armonizare. Doresc să mai subliniez un lucru în acest context și anume New Mentoring, acest instrument uh, ar trebui să fie mai bun decât cele existente. Mulțumesc! Mulțumesc, vă rog să vă respectați timpul alocat, altfel nu voi putea da cuvântul tuturor celor înscriși. Următorul, doamna Ceșcova. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu acest raport aș vrea să subliniez Eh, succesul proiectului Erasmus, care îmbogățește mobilitatea studenților. De asemenea, aș vrea să subliniez că dacă vrem să concurăm cu țările asiatice, trebuie să folosim mm, complet potențialul mm, profesiilor tehnice și, de asemenea, trebuie să folosim complet potențialul uh, numeroaselor femei care sunt uh, care activează în cercetare și dezvoltare. Nu există niciun motiv Uh, pentru care în a alege un curs universitar ar trebui să discriminăm împotriva femeilor. Știm că uh, există niște stereotipuri uh, legate de rolurile de gen, totuși eu sunt convinsă că trebuie să demontăm aceste chestiuni, aceste structuri și asta se poate face uh,

atrag atenia asupra importanei implicării studenilor în modernizarea învăământului superior. semnalez în acest context nemulumirile exprimate de asociaiile de studeni cu privire la programul erasmus pentru toi. principalele critici vizează caracterul deficitar al propunerii în domenii ca educaia non formală învăarea interactivă implicarea tinerilor în viaa democratică. Další... Mulțumesc. Domnul Mikulášek este următorul vorbitor. Ďakujem pekne, pane predsedo. Uskutočnenie modernizácie Európy... Mulțumesc, domnule președinte. Modernizarea sistemului de învățământ superior trebuie să se adapteze economiei europene și asta este o viziune, o o viziune um, importantă care va permite Europei să fie un lider și va permite Uniunii Europene ca în viitor să fie una dintre cele mai dinamice economii din lume. ultimele descoperiri și invenții din universități trebuie să ajungă în practică. Avem o lipsă de medici, de exemplu, sau de persoane care lucrează în științele naturale. Pe de altă parte, avem un exces de absolvenți din uh, domeniile, din uh, științele sociale. De aceea avem o lipsă de inovație în economia europeană. Vă mulțumesc. Domnul Migalski. Panie przewodniczący, nie zawiodę pana zaufania. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Voi încheia înainte de timpul alocat, domnule președinte, doamnă, domnule comisar, domnilor și domnilor. Raportul include aspecte importante, pozitive și subliniază autonomia universităților, sprijină programele de tip Erasmus, vorbește despre necesitatea de a recunoaște calificările, diplomele, și, de asemenea, solicită implementarea politicii de vecinătate, cooperarea cu vecinii și spune că universitățile nu pot fi limitate la rolul de a susține economia. Dar, pe de altă parte, există și aspecte îngrijorătoare în raport. De exemplu, standardizarea listelor uh, de clasament pentru uh, instituțiile de învățământ superior, obligația de a studia un semestru în afara universității de acasă. Toate acestea nu ne permit să sprijinim acest raport. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Urmează acum doamna Jubea. Ah, Mulțumesc, domnule președinte. În Portugalia, așa numitul ah, proces Bologna și procesul mai larg de modernizare a educației a avut efecte dezastroase. În loc să vorbim despre încurajarea mobilității studenților, vedem că universitățile au devenit ah, și mai elitiste prin această împărțire în două cicluri Așa că astăzi sunt studenți care ies din universități, părăsesc universitățile așadar, pentru că nu își pot permite să plătească taxele sau cazarea sau alte costuri presupuse de universitate. Pentru acești studenți, modernizarea universităților a fost pur și simplu o iluzie. Președintele, mulțumesc. Acum domnul Matula

meu pentru acest raport echilibrat i extrem de relevant pentru generaiile viitoare. domnule Mulțumesc. Acum are cuvântul uh, určite nikto z nás uh, neprotestuje proti tomu, že naozaj treba urobiť modernizáciu. mulțumesc. Uh, bună seara tuturor. împotriva modernizării sistemelor de învățământ superior nu va protesta nimeni. Avem nevoie de absolvenți tineri și bine pregătiți. Și una dintre posibilități este de a sprijini femeile astfel încât ele să uh, se înscrie la universitate. Avem nevoie de mai multe femei în universități astfel încât ele să aibă șanse mai bune de a obține și posturi de conducere Uh, posturi de conducere, chiar și în universități. Și de asemenea, trebuie să sprijinim uh, științele în general și cooperarea între universități. Și încă un aspect important pentru mine, vorbim despre burse și despre împrumuturi acordate uh, Uh, studen studenților, dar trebuie să ne gândim și la cei dezavantaj din punct de vedere social. Domnul Kelly. As a former educationist myself, I could speak all night. Aș putea să vorbesc mult pe această temă, însă aș vrea să spun un lucru. Cred că este cel mai bun rezultat, cea mai bună propunere pe care uh, am înaintat-o Parlamentului European până acum. Îl felicit pe raportor și Comisia Europeană. În ceea ce privește provocările uh, din punctul meu de vedere, pentru a atinge uh, targetul de, de 40% uh, prevăzut de strategia Europa 2020, uh, trebuie să facem această legătură între învățământul superior și piața muncii, pentru că acest transfer este extrem de important. De aceea, sunt într totul de acord că egalitatea de gen este foarte importantă și cred că trebuie să punem accentul și pe sport în aceeași măsură și de asemenea să exploatăm potențialul Erasmus. Vreau să mai spuneți încă un punct însă. Ar trebui să nu mai vorbim despre profesori și lectori. Ar trebui ca toți să se vadă ca, ca să se înțeleagă ca fiind uh, profesori care transmit cunoștințe. Președintele, mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Papa Nicolau. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări și din partea mea raportorului pentru munca depusă. Când citesc acest raport și strategia Europa 2020, cred că suntem cu toții de acord că trebuie să investim în uh, educație, dar și să creștem numărul absolvenților de facultate. Însă, în același timp, uh, cost, uh, finanțarea pentru universități scade cu până la 10% în anumite state membre, mai ales cele afectate, în statele afectate de criză, mai ales în Sud, așadar avem obiective și, uh, pe, și facem declarații, dar realitatea este diferită. Și astăzi vorbim despre rezultatele pe care le dorim, investiții în universități. Și asta înseamnă foarte mult. Și aș mai avea și o întrebare uh, către comisie. Veți face o propunere pentru ca universitățile să fie excluse din um, restricțiile uh, bugetare și din um, uh, reducerile bugetare. Este ridicol dacă vorbim despre investiții, dar facem tot timpul reduceri bugetare. Vă mulțumesc. Domnul Tegediv. Mulțumesc, domnule președinte. M-am bucurat foarte mult când am auzit numele domnului Tökeș ca raportor al acestui, uh, pe marginea acestui raport, pentru că colegul nostru, domnul Tökeș, este un uh, episcop reformat, uh, membru al comunității evanghelice din Transilvania și am, ne puteam aștepta ca acest raport să fie trecut de, să fie plin de principii creștine și să reprezinte interesele minorităților din Europa. Cu toate acestea există deficite în raport. Din uh, totalitatea punctelor, numai unul se referă la sistemul de învățământ superior pentru minorități și patru dintre ele se referă la gender mainstreaming. Acest lucru mi se pare disproporționat. Nu, în fiecare țară funcționează lucrurile ca în Belgia, unde uh, bilingvismul este cât se poate de evident. Până în prezent există uh, în România, la Universitatea din Cluj, Uh, probleme pentru că nu se pot uh, pune plăcuțe în limba maghiară. Însă îmi apreciez activitatea domnului Tăcăș, dar nu voi vota în favoarea acestui raport. populației elementarnou podmienkou dinamického rozvoja. Domnul Pașca, vă mulțumesc, domnule președinte universitățile sunt importante pentru uh, societatea europeană. Um, universitățile sunt o tradiție în Europa, dar un studiu la universitate nu mai este o chestiune de prestigiu, ci o, o um, premisă pentru a primi un loc de muncă. Însă universitățile nu răspund nevoilor de pe piața locurilor de muncă, de aceea avem mulți absolvenți care în domeniul lor nu își pot găsi un loc de muncă Drept urmare, trebuie să facem eforturi astfel încât universitățile și facultățile să se adapteze mai bine la nevoile pieței de muncă, astfel încât oferta de studiu să, să fie conformă cu condițiile de pe piață cerințele uh, față de universități sunt, uh, și finanțarea universităților de către, din partea Uniunii Europene este foarte importantă, dar trebuie să se facă o selecție și numai cele mai bune să fie uh, finanțate. Domnul Piotr, ultimul vorbitor. Dziękuję bardzo. Chciałbym pogratulować raportu moim przeciwnikom. Mulțumesc, aș vrea să felicit pe prietenul meu Laszlo pentru acest raport. Este adevărat că uh, în cotidian avem de-a face cu tot felul de crize urgente și uh, așa mai departe. Însă astăzi discutăm de chestiuni uh, orizontale ale căror rezultate se vor vedea în generațiile viitoare. Europa modernă uh, se va baza pe educația tinerei generații. Va fi la fel de bună cât va fi educația și pentru asta trebuie să schimbăm întregul sistem. Universitățile joacă aici un rol cheie din nefericire, ele nu sunt suficient de competitive și de aceea uh, cred că programul uh, Youth in Action, uh, Tineretul în Acțiune și programul Maria Svodovska Curie, programul Marie Curie, ar trebui să fie folosite pentru că sunt instrumente importante. Trebuie să investim în instrumente inovatoare, în activități de cercetare și de corelare cu piața muncii. De aceea, Uh, acestea sunt extrem de importante pentru politicile structurale și pentru modernizarea universităților. Președintele, mulțumesc. Dau cuvântul domnului uh, comisar Lewandowski. Salut în numele Comisiei, raportul domnului Tăcăș, care reflectă vocea Parlamentului pe această temă. Aceasta este o voce care se face auzită la momentul oportun, pentru că uh, reflectă realitatea. Sigur că economia bazată pe cunoștință este o Europa viitorului. Pe de altă parte, educația în condițiile de austeritate este unul dintre domeniile care uh, suferă cel mai mult în urma reducerilor bugetare. Și ca răspuns la comentariile domnului Papa Nicoliu, trebuie să spun că în mod repetat subliniem faptul că chiar dacă este vorba despre o perioadă de austeritate, educația ar trebui să fie protejată uh, și apărată în bugetele naționale, altfel uh, subminăm uh, perspectivele viitoare ale Europei. De asemenea, suntem conștienți de paradoxul vi- actualei Europe și anume că suntem echipați cu, și avem forță de muncă bine calificate pe continentul nostru, pe de altă parte ne confruntăm cu o problemă a șomajului structural, mai ales atunci când este vorba despre ceea ce a fost numit deja uh, generația pierdută. Este aici o interacțiune între educație și uh, piața muncii, care trebuie să fie susținută și promovată. Și este o chestiune complexă, pentru că în acest context al competitivității uh, și al concurenței globale, uh, sigur că trebuie luate măsuri, iar cererea de calificare superioară va fi tot mai mare pe viitor. Pe de altă parte, trebuie să implicăm și comunitățile de business și alți parteneri pentru a ne asigura că absolvenții care uh, absolvesc universitățile sunt uh, pregătiți uh, pentru realitate și că uh, ceea ce știu corespunde uh, cererii de pe piața muncii. Sunt conștient că în raportul domnului Turkish agenda propusă de Comisie în septembrie 2011 este susținută. Vorbesc aici despre uh, Institutul European pentru Inovare și Tehnologie. Este vorba aici despre o abordare multinațională, uh, de un clasament pe care îl propunem și apreciem uh, existența unei, unui parteneriat astfel încât uh, să existe un buget decent pentru generațiile viitoare. Programul Marie Curie uh, va fi renumit, iar Erasmus for All uh, va fi susținut. Și aș vrea să mai subliniez un uh, aspect și anume uh, ca parte a Erasmus for All mai există un instrument care sprijină studenții complementar pe lângă bursele care sunt oferite. Acestea rămân în continuare însă un motor principal al programelor noastre. În ceea ce privește uh, viitorul, sigur că avem nevoie de uh, o educație bună, de aceea su- susținem aceste parteneriate în, domnul, în domeniul educației. Mulțumim, domnule Tăcăș, pentru tonul constructiv pe care l-ați folosit în raportul dumneavoastră. Președintele, mulțumesc uh, foarte mult, domnule comisar, pentru concluziile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, acesta este sfârșitul dezbaterii noastre. Votul va avea loc mâine la ora 12. Ultimul punct de pe ordinea de zi din